Începem deci ședința. Înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, permiteți-mi să adresez un gând bun și consolianțele noastre sincere familiilor și persoanelor apropiate de celor decedați de COVID-19. Ieri, în Europa, s-a trecut de pragul celor 80.000 de morți și aproape jumătate din decesele din cauza COVID-19 în lume sunt în Europa. Este o situație tragică care ne obligă pe toți să facem față responsabilităților noastre. Ședința comisiei noastre va fi organizată în două părți. Pe de o parte, mai mult ca niciodată, trebuie să ne continuăm munca legislativă Democrația nu e în paranteze, între paranteze și de aceea vom vota. Și apoi vom avea schimbul de opinii așteptați de dumneavoastră, de toți, cu vicepreședintele Comisiei Europene, Vandis Dolkovskis, și cu comisara pentru politică regională, Eliza Ferreira. În ceea ce privește voturile, știți că am uh, lucrat la avizul colegului Dorfman privind dispozițiile tranzitorii pentru uh, sprijinul acordat uh, pentru Fondul Agricol pentru Tranziție FEADER și Fondul European de Garanție FEOAGA în 2021. Votul în Comisia Agri este prevăzut pentru data de 27 aprilie. Cadrul în care se înscrie politica agricolă comună dincolo de 2021 este încă în curs de negociere și este necesar să adăugăm măsuri tranzitorii care să permită prelungirea aplicabilității reglementărilor actuale până în punerea, până în, când noul sistem va începe să funcționeze. Este o solicitare pe care a făcut-o comisia noastră pentru toate regulamentele um, care au de-a face cu coeziunea o solicitare care a fost amintită în rezoluția adoptată la uh, plenara noastră de săptămâna trecută în ceea ce privește politica agricolă comună și raportul nostru, reglementările în vigoare trebuie modificate și trebuie să o facem pentru a include sumele și plafoanele aplicabile care trebuie fixate pentru noul uh, cadru financiar multianual 2021-2027 acest aviz al colegului Dorfman. Um, la, la vizul colegului Dorfman s-au negociat 33 de amendamente de compromis în procedură scrisă. Aceste compromisuri acoperă practic toate articolele uh, propunerii de aviz și au fost sprijinite larg de toate grupurile politice. Salut eforturile colegului uh, nostru raportor și nu voi da cuvântul acum raportorului, având în vedere condițiile excepționale de organizare a acestei reuniuni și putem să trecem direct la votul prin e-mail. Doresc să vă amintesc procedura de vot. Voi aminti aici procedura care este identică cu cea pentru plen. Fiecare membru, titular sau supleant care participă la vot, pentru că înlocuiește un titular, a primit buletinul de vot. Acesta a fost trimis uh, de pe mailul secretariatului. Fiecare trebuie să imprime buletinul de vot, să voteze pentru, împotrivă sau să se abțină la fiecare amendament sau bloc de amendamente și la votul final pe buletinul de vot imprimat. Toate voturile trebuie să fie indicate pe același buletin de vot. Fiecare membru trebuie să semneze declarația solemnă din partea de jos a paginii. De asemenea, trebuie um, să scanați sau să faceți o poză a buletinului de vot și apoi să trimiteți uh, documentul scanat sau fotografia um, documentului uh, completat și semnat la, uh, pe mailul Secretariatului Comisiei Regii înainte de ora 16. După ora 16, votul dumneavoastră nu va mai fi contabilizat. Doar buletinele de vot trimise de pe adresa de mail oficială a deputatului care votează, deputat titular sau supleant, și cu numele său indicat și cu votul său indicat în mod lizibil și uh, semnat vor fi contabilizate ca voturi valabile exprimate. Doar voturile membrilor titulari ai comisiei vor fi luate în calcul cu excepția cazului în care grupul politic a, exprimat, a informat secretariatul că un supleant înlocuiește un titular. Aceste informații au trebuit trimise secretariatului în ora, înainte de ziua de ieri la ora 17. Doar buletinele de vot primite pe mailul secretariatului Comisiei Regii până la încheierea votului la ora 16 vor fi luate în considerare și voi anunța rezultatele votului imediat ce acestea vor fi disponibile. Și nu vom avea un vot final pentru că nu e vorba decât de un aviz în acest caz. Îmi cer scuze că explicațiile au fost poate complicate, dar cred că sunt necesare pentru ca condițiile de legalitate să fie respectate pentru luarea în considerare a acestui vot, care, chiar dacă este doar un aviz, este un vot important pentru politica agricolă comună. Sper că este clar pentru toată lumea. Dragi colegi, sper că procedura e clară. Și acum deschidem schimbul de opinii cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și cu doamna comisară Eliza Ferreira, uh, comisară pentru politica regională. Um, le mulțumesc amândurora pentru participarea la reuniunea noastră din această dupămasă. Doamnă comisară, domnule vicepreședinte, Așteptăm cu mult interes, comisia noastră așteaptă cu mult interes intervențiile dumneavoastră. Avem multe întrebări în legătură cu um, reacția, reacțiile europene prin uh, uh, politica de coeziune la criza COVID-19. Ne punem întrebări în legătură cu locul politicii de coeziune într-o Uniune Europeană după criza COVID-19, care va fi desfigurată într-o măsură încă greu de estimat. Vinerea trecută, Parlamentul European a adoptat aproape în unanimitate un nou pachet de măsuri pentru o reacție prin um, politica de coeziune la criza coronavirusului. 37 de miliarde de euro, mai ales din fondurile structurale, uh, Um, sunt mobilizate pentru regiunile cele mai afectate de pandemie. Un maxim de flexibilitate s-a acordat, uh, încercând în același timp de a apăra principiile coeziunii. Împreună, Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European, prin um, intervenția Comisiei Regii, am făcut lucruri importante și urgente și doresc să salut aici, în această dupămasă, eforturile făcute de și de doamna vicepreședinte Margaret Vestager pentru a permite mai multă flexibilitate când vine vorba de exigențele legate de ajutoarele de stat, în urma solicitărilor pe care le-am făcut și uh, pentru a răspunde solicitărilor statelor membre și a multor regiuni ale Uniunii Europene. În această după masă aș dori să spun tuturor administrațiilor publice care continuă să-și asigure misiunile, tuturor orașelor, regiunilor din Uniunea Europeană care luptă să găsească soluții, ajutoare și instrumente care vor uh, permite reanimarea economiei reale pentru a ieși cât se poate de repede din această criză și doresc să le spun tuturor în numele dumneavoastră jos pălăria și să spun tuturor primarilor, tuturor președinților consiliilor regionale și tuturor celor care participă la viața socială și economică a țărilor noastre, că suntem alături de ei și că nu-i vom uita și știind cât de dificilă este sarcina lor la nivel local, noi aici, la Parlamentul European și în Comisia Regii, am acționat împreună pentru a încerca să găsim împreună dincolo de divergențele între uh, punctele de vedere ale grupurilor politice, soluții în urgență. În acest moment, când trăim un adevărat șoc, o adevărată comoție, o adevărată tragedie, un adevărat traumatism fără precedent, este extrem de important să putem să comunicăm, să putem să ne gândim împreună și să acționăm împreună și salut starea de spirit a tuturor instituțiilor care se confirmă în această dupămasă și care s-a tradus și în pachetele de măsuri propuse de Comisia Europeană pe care le-am votat în plen și acest stare de spirit exemplar în timpul crizei trebuie să se prelungească. Totul s-a schimbat și nimic nu va mai fi ca înainte. Fiecare dintre noi, în responsabilitățile noastre, avem partea noastră de contribuție la procesul istoric care va duce la viitorul Uniunii Europene și al proiectului european. E vorba de capacitatea Uniunii Europene de a evita um, implozia de care ne temem cu toții, de capacitatea Uniunii de a face coeziunea și solidaritatea să supraviețuiască, de capacitatea Uniunii de a inova, de a inventa, dar și de a se pune sub semnul întrebării acum, după această criză. Și de asta depinde chiar supraviețuirea proiectului nostru comun. Și Domnule vicepreședinte, doamnă comisară, pot să vă spunem încă de pe acum că Uniunea Europeană este judecată sever de popoarele europene. Reacția sa la criză le-a părut întârziată și incapacitatea sa de a face să triumfe strategii comune de luptă împotriva crizei COVID-19 a fost foarte criticată și au fost criticate și reflexele greșite ale egoismelor naționale care au fost prea pregnante în cazul unor al Eurogrup și în Consiliul European. Dar în aceste critici, critici aș dori să văd o aderare la valorile Uniunii și o uh, încredere în Uniunea Europeană pentru că Uniunea Europeană înseamnă solidaritate, o solidaritate vie și mai mult ca niciodată vedem că e nevoie de solidaritate și de coeziune. Solidaritatea poate să ne salveze, iar egoismul poate să ne ucidă. De aceea, politica de coeziune este cea care s-a găsit în linia întâi în reacțiile la criză și aceste măsuri pe care le-am adoptat aproape în unanimitate merg în direcția cea bună. Politica de coeziune, suntem cu toții de acord, va fi mai mult ca niciodată extrem de importantă în soluțiile pe care le vom găsi. Va fi în linia întâi și va avea un rol central pentru că lumea după 2019 va fi, Europa după 2019 va fi o Europa cu mai multe fracturi teritoriale și um, PIB-ul va scădea mult peste tot. Criza economică cu care ne vom, ne vom confrunta va implica că politica noastră, care poate sprijini întreprinderile, poate încuraja investițiile, poate favoriza creșterea și ocuparea, poate tempera consecințele sociale imense, această politică este mai mult ca niciodată de actualitate și trebuie să acționăm imediat pentru a găsi soluții adaptate și urgente pentru a face față consecințelor unui sezon turistic care riscă să fie catastrofală pentru multe țări, mai ales uh, în, uh, pe insule, mai ales în zonele insulare extrem de importante, de, de, dependente de turism și pentru regiunile ultraperiferice, care, după cum știți, sunt foarte fragile și Mm, încetinirea economiei lor, care riscă să fie de durată, riscă să le distrugă pur și simplu. De aceea, Comisia Europeană trebuie să facă propuneri noi uh, și aceste propuneri sunt foarte așteptate, propuneri din cadrul viitorului uh, cadru financiar multianual. Am notat declarațiile președintei Comisiei Ursula von der Leyen și sperăm că aceste declarații se vor transpune în propunerea pe care o va face recent, o propunere de buget la înălțimea provocării pentru Europa, pentru convergență și pentru coeziune. Mai mult ca niciodată, trebuie să fim îndrăzneți și ofensivi. Nu avem nevoie și cred că pot să spun asta în numele întregii comisie, nu avem nevoie de un buget mic cu, și de cuvinte mari. Avem nevoie de un buget mare cu ambiții mari la nivel european prin politicile majore ale Uniunii. Fiți siguri că, în ceea ce ne privește, suntem gata să răspundem provocărilor după aceste schimbări și suntem gata să modernizăm, să adaptăm cât se poate politica regională la noile nivei la noile nevoi. Criza COVID-19 și voi încheia aici spune multe, multe ne, ne indică multe lucruri în legătură cu care trebuie să facem mai multe eforturi. Vedem, de exemplu, că orașele, densificarea populației, aparținerea la rețele, metropolizarea uh, orașelor mari au dovedit fragilități nebănuite în uh, această perioadă de epidemie. Din potrivă, teritoriile izolate, rurale, îndepărtate de rețele au fost, uh, în unele cazuri, mai la adăpost. Și trebuie să ne gândim la asta. Și, în același timp, observăm că regiunile cele mai puțin dezvoltate din Europa, chiar dacă au fost mai puțin afectate de criza sanitară, acestea au suferit șocul economic al uh, consecințelor acestei crize din cauza încetinirii vieții economice. În același timp, vom avea discuții, dezbateri pentru a regândi anumite reguli legate de legătura dintre politica noastră și pactul de stabilitate bugetară, pactul și pactul de stabilitate și creștere. Deci, din de, de la dezbatere din această după masă, așteptăm propuneri concrete și de piste concrete de reflexie pentru următoarele săptămâni și luni, pentru următorii, următorul an de programare, pentru următoarea perioadă de programare bugetară, pentru a ne adapta la noile nevoi, pentru punerea în aplicare a regulamentelor pe care le-am adoptat deja, și, de asemenea, lucru foarte important când vine vorba de datele regate de evaluările pe care le va face Comisia Europeană, evaluări de șoc în legătură cu diferite regiuni europene și în legătură cu starea coeziunii. Așteptăm de la dezbaterea de azi ca propuneri concrete să fie făcute pentru viitoarele strategii pentru IMM-uri privind prioritățile Comisiei și mă gândesc aici la Pactul Verde, la mm, Fondul pentru o tranziție justă, mm, a cărei responsabilitate o deține Comisia noastră, dar și la Planul de investiții durabile pentru Uniune. Iată, deci, vom avea, sunt sigur, o dezbatere extrem de bogată. Și în cadrul acestei dezbateri voi da mai întâi cuvântul domnului vicepreședinte Dombrovskis, pe care îl salut călduros, apoi doamnei comisare Eliza Ferreira, pe care o salut de asemenea și apoi voi da cuvântul ca de obicei coordonatorilor din grupurile politice și apoi altor deputați. Avem la dispoziție două ore și vă mulțumesc tuturor și vă rog să respectați timpul care v-a fost comunicat. Dau imediat cuvântul acum domnului vicepreședinte al Comisiei, Valdis Tomrovskis, și sper că este prezent în spatele ecranului. um, uh, honorable uh, uh, uh Mr. Chair, honorable uh, Stimate domnule președinte, stimați deputați, mă auziți? Uh, totul se aude? Totul e în regulă? În regulă, mulțumesc. În primul rând, sper că cu toții sunteți sănătoși și la fel și familiile dumneavoastră. Trăim vremuri tulburi. Epidemia coronavirus a schimbat în mod dramatic perspectiva uh, economiei europene și este clar acum că va fi inevitabilă o recesiune destul de profundă în acest an. Magnitudinea ei însă va depinde de momentul în care vor fi înlăturate măsurile de uh, și măsurile luate și restricțiile. Va depinde și de modul în care măsurile noastre permit uh, să facem față uh, consecințelor. Vă mulțumesc pentru faptul că ați adoptat um, inițiativa cu privire la măsurile pentru coronavirus în timp record și um, to, asta tocmai pentru că acest pachet și uh, celălalt adoptat au făcut posibilă punerea la dispoziție a 54 de miliarde uh, de euro prin uh, fonduri europene, astfel încât statele membre să poată combate criza în modul în care îl consideră potrivit. Am oferit cât se poate de multă flexibilitate în utilizarea fondurilor și am încercat să reducem uh, Uh, birocrația pentru a uh, reduce mm, și povara administrativă pentru utilizarea acestor fonduri. Uniunea Europeană și statele membre uh, la, împreună au promis, au angajat să oferă 3,4 miliarde trilioane pentru sprijinul economiilor europene. Comisia a acționat rapid pentru a relaxa regulile bugetare și bancare, dar și pentru a uh, adapta uh, în mod temporar regulile cu privire la ajutorul de stat, astfel încât uh, statele membre să poată oferi sprijinul necesar economiei. De asemenea, economia, um, Comisia, mă scuzați, a dedicat fiecare euro disponibil combaterii acestei crize. Pentru a vă da un exemplu, am propus mobilizarea a aproape tuturor fondurilor uh, rămase pentru bugetul 2020 pentru a răspunde la nivelul, la uh, nevoile sistemelor de sănătate europene. 2,7 miliarde de euro din uh, instrumentul de sprijin pentru urgență și uh, 300 de milioane de euro în plus de la Rescue pentru echipamente de protecție. În plus, pe 9 aprilie, Eurogrupul a sprijinit um, trei tipuri de rețea de securitate. În primul rând, sisteme uh, a se sprijini sistemele naționale pentru locurile de muncă. Comisia va oferi uh, credite um, pe termen scurt pentru a finanța sisteme pe termen scurt uh, pentru angajați, dar și uh, liber profesioniști. Se va baza pe garantiile, garanțiile din partea statelor membre și uh, fondurile vor fi de până la 100 de miliarde de euro. Este vorba de propunerea SURE. Aceasta um, este ca un instrument temporar de urgență și a fost, uh, s-a bucurat de sprijin aproape unanim. Unele țări și-au dorit garanții suplimentare că este un instrument temporar. Vocile lor și-au dorit, s-au exprimat în ideea de a avea mai multe fonduri către fond, uh, bugetul european și numai garanții. În același timp, trebuie să menținem uh, flexibilitate în bugetul european Uh, în cazul în care va fi nevoie de ajutor și pentru state terțe. Sunt convins că acest instrument SURE va fi adoptat fără întârziere. Miniștrii de finanțe au ajuns la un acord și în ceea ce privește crearea unui sprijin pentru această pandemie pe, pe baza unei linii de credit existente din mecanismul de stabilitate european. Va fi disponibil pentru toate statele membre ale zonei euro, iar condiționalitatea va fi lejeră, iar um, um, creditele vor fi acordate de um, organismul de conducere al ESM. Statele membre trebuie să folosească aceste credite pentru a finanța în mod direct sau indirect costuri ce țin de sănătate, de sistemul de sănătate și de prevenție. Accesul ar fi în măsura a 2% din PIB din statul membru respectiv. Pentru a spune clar, statele membre nu sunt obligate să uh, ceară fonduri din acest instrument, însă finanțarea există, este accesibilă în termeni favorabili, iar în cazul în care condițiile pe piață s-ar um, restricționa, ar deveni mai stricte, statele membre ar putea să decidă dacă vor aceste fonduri sau nu. Asta este pentru statele din zona euro și pentru uh, statele care nu sunt în zona euro va fi nevoie de o, va, fi, va exista o facilitate pentru uh, balanța de plăți uh, în caz că este nevoie. Am sprijinit un fond paneuropean de garantare de 25 de miliarde de euro care va sprijini 200 miliarde de euro de finanțare. Se va pune accentul pe IMM-uri, iar acest instrument ar ajuta de asemenea la menținerea uh, unui mediu competitiv uh, echitabil pe piață. Pentru că statele membre nu au aceleași capacități de a-și sprijini companiile, deci este nevoie de a avea măsuri la nivel european. De asemenea, încercăm să adaptăm instrumente europene existente, de exemplu, garanții uh, pentru fondul european de, prin Fondul European de Investiții, care deja permite Um, solicitarea de garanții și uh, până la vom oferi credite de până la 8 miliarde prin acest fond și pentru a oferi lichidități uh, pentru până la peste 100.000 de IMM-uri. Deci am pus la dispoziție măsuri de până la de, de aproximativ 550 de miliarde de euro tocmai pentru a oferi finanțare statelor, acces la finanțare statelor membre, pentru a sprijini întreprinderile și așa mai departe. Însă va fi nevoie de mai mult. Iar aici, viitorul cadru financiar multianual va sta la baza planului de redresare al Uniunii Europene. El trebuie să fie adaptat uh, pe termen lung pentru a răspunde la nevoile actuale. Din această criză trebuie să ieșim mai puternici împreună. Asta înseamnă că trebuie să facem economia europeană mai rezistentă, dar și mai digitalizată și mai verde. Însă, în același timp, trebuie să fim inclusivi. Nu trebuie ca aceste măsuri să fie luate în dezavantajul uh, celor uh, statelor sau regiunilor mai slabe statele membre pot uh, sprijini uh, IMM-uri și uh, cei care au de suferit de pe urma crizei și aceste elemente rămân elemente cheie pentru răspunsul UE la criză. Definim în momentul de față propuneri în mod concret Cred că ar trebui aceste propuneri să includă următoarele puncte. Întâi, un pachet de stimulare a economiei pentru a pune din nou pe picioare economia, sprijinit prin investiții în uh, programe cheie, precum InvestEU sau Coeziunea. Apoi, investiții din, pro, din programele noastre CFM, cele ce, legate de sănătate, uh, trebuie sprijinite Clima și domeniul digital rămân o prioritate pentru a ne asigura uh, obiectivele pe termen lung. Flexibilitatea este și ea esențială. Trebuie să putem folosi mai devreme fonduri structurale europene. Un acord rapid asupra tuturor inițiativelor și asupra cadrului financiar multianual este acum cât se poate de important. Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita uh, lacune în bugetele statelor membre, în uh, Uh, sau o, o gaură uh, la începutul noului cadru financiar multianual, de aceea cooperăm cu statele membre pentru a ne asigura că sunt dezvoltate și adoptate noi programe operaționale sau că vor fi adoptate noi programe operaționale imediat după adoptarea noului CFM. Și aici uh, Comisia va oferi sprijin în acest timp, suntem însă pe cât de puternici, pe cât veriga noastră cea mai slabă. Voi încheia acum și am să îi dau cuvântul și am să o rog pe colega mea, Elisa Ferreira, să intervină cu mai multe uh, detalii. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much. Uh, can you hear me? Mulțumesc. Mă puteți auzi? Mulțumesc foarte mult. Mult din agenda actuală a Comisiei a fost deja prezentat din, de către vicepreședintele Dombrovskis. Aș dori să vă dau câteva detalii suplimentare pe acest subiect. Însă, înainte de toate acestea, aș dori să mă uh, raliez celor spuse de președintele Comisiei uh, dumneavoastră uh, în ceea ce privește um, situația prin care trece și să ex, pe care trecem cu toții și să-mi exprim condoleanțele față de victimele acestei pandemii. Aș dori să mulțumesc și serviciilor Parlamentului pentru uh, munca extraordinară uh, făcut și Parlamentului întreg pentru munca depusă pentru a aproba uh, aceste propuneri ale Comisiei. Dacă nu ar fi existat această capacitate extraordinară de a accelera lucrurile, nu am fi Uh, putut să lucrăm deja la aceste instrumente. Așa cum am spus mai devreme, cu toții uh, suntem într-un sprint, dar în același timp vom avea și un maraton, uh, redresarea economiei europene. În această fază inițială, sprintul, politica de coeziune a fost prima care a reacționat. Am redirecționat toate fondurile și mijloacele existente pentru a sprijini întreprinderi care altfel probabil ar fi dat uh, faliment, pentru a sprijini locuri de muncă și pentru a încerca să dăm un minim de oxigen economiei europene. cu primele inițiative um, care au fost adoptate rapid și cu inițiativa rapidă a Parlamentului European, am reușit să facem o primă serie de astfel de redirecționări. Am putut sprijini sisteme pentru um, de ocupare pe termen scurt și să oferim flexibilitatea necesară prin utilizarea instrumentului de uh, urgență, care de obicei era disponibil pentru alte tipuri de urgențe. Acum uh, urmează o a doua serie de sprijin și am reușit să creștem nivelul flexibilității astfel încât să folosim fonduri europene în proiecte cu finanțare de 100%, am crescut uh, flexibilitatea și la fondul de coeziune și am simplificat proceduri. Și asta a fost după ce am ascultat uh, mesajele uh, deputaților europeni, atât din Comisia Regii, dar și mesajele din statele membre. Ce urmează acum? Aceste măsuri au fost temporare. Au fost măsuri pentru situația de criză. Acum avem de-a face cu o situație în care, după cum a menționat vicepreședintele, dero- deci o situație în care derog- derogările oferite statelor uh, membre, e bine, ele sunt uh, temporare, derogările pentru uh, pactul de stabilitate și creștere, de asemenea derogările pentru ajutorul de stat. E bine, agenda de redresare ținând cont de specificitățile statelor membre și regiunilor europene, um, înseamnă multe dezechilibre. Anumite regiuni depind în totalitate de turism, cum sunt regiunile ultraperiferice, uh, depind uh, de unele regiuni depind de exporturi, altele de cultură, Însă, pe de altă parte, așa cum spunea și domnul Dombrovskis, ne cerem scuze, calitatea sunetului nu este foarte bună, deci încercăm să facem un uh, rezumat. Deci, situațiile sunt foarte diferite în funcție de stat membru. Și um, acesta este motivul pentru care este cât se poate de necesar că ieșind din această criză, să punem din nou pe prim uh, plan al uh, priorităților noastre uh, convergența. Pentru că dacă nu am afecta viabilitatea monezii unice și am crea mari probleme monetare în Uniunea Europeană. Și impactul social al unei astfel de situații ar fi la fel de mare. Acest lucru a fost uh, exprimat clar. Am uh, subliniat asta. Și um, în discursul președintei comisiei um, s-a subliniat același lucru. Doamna președinta comisiei a spus, citez, coeziunea și convergența vor fi mai importante ca niciodată. Piața unică și politica de coeziune sunt două fețe ale aceleiași monede. Și revizuirea CFM-ului trebuie să se concentreze pe aspecte foarte specifice. CFM-ul trebuie să fie robust și um, viabil din punct de vedere economic, trebuie să aibă capacitatea de a relansa dinamica creșterii în mod convergent și elemente de flexibilitate, elemente trebuie păstrate, dar trebuie să găsim un echilibru între scopul politicii de coeziune și nevoia de a fi uh, de a avea o, o eficiență cât mai mare. Și trebuie să facem acest lucru reexaminând anumite dintre instrumentele la care lucrăm, cum ar fi uh, agenda de reforme, pentru că avem șansa să folosim mai bine toate reformele pe care, toate instrumentele pe care le deținem, dar pentru asta avem nevoie de, de reforme și putem să um, folosim mai mult metodele de lucru digitale și criza a arătat cât de importanță, important este mediul digital și de asemenea trebuie să facem față altor catastrofe naturale pentru că ă, fondul pentru o tranziție justă este mai important decât niciodată. Avem nevoie de un CFM rapid, un CFM care să includă un plan de ă, reconstrucție, de recuperare economică um, și agenda politicii de coeziune trebuie să fie integrată. cu toate agendele sectoriale. Deci, viitorul trebuie să se bazeze pe coeziune. Dacă nu, riscăm să Uh, distrugem tot ceea ce am construit și trebuie să învățăm lecții din această criză și lecțiile trebuie să se regăsească în modul în care folosim instrumentele pe viitor. Încerc să nu depășesc timpul care mi-a fost acordat. Aș dori doar să mai subliniez că cooperăm cu Parlamentul și Comisia uh, Regii. Trebuie să cooperăm mai mult ca niciodată și, bineînțeles, așa vom face în agenda noastră din viitor. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului vicepreședinte Dombrovskis și doamnei comisare Ferreira pentru informațiile oferite în uh, comunicările lor și în legătură cu care sunt sigur uh, la, sau, sau la care sunt sigur uh, membrii comisiei vor reacționa. Voi da cuvântul acum coordonatorilor, trei minute fiecare și nu voi relua cuvântul între doi vorbitori pentru ca schimbul nostru de opinii să fie cât mai fluid. Deci, în ordine, dau cuvântul colegilor Andrei Novakov, apoi Constanțe Crel, apoi Andrei Knoctec, apoi Niclas Ninas, apoi Francesca Donato, apoi Rafael Fito și în fine Martina Bicens și voi lua eu cuvântul după coordonatori pentru a distribui apoi timpul uh, de intervenții membrilor care doresc să intervină. Dau imediat cuvântul acum lui Andrei Novakov. Mr. Novakov, you could press... Domnule Novakov, vă rog să apăsați pe butonul speak, spune secretariatul. Mă auziți bine acum? Sper că da. foarte bine. Voi încerca să vorbesc mai puțin de 3 minute și sper că restul timpului să fie distribuit altor membri ai PP-ului. Voi, mă voi adresa acum uh, domnului vice, să voi mulțumi acum domnului vicepreședinte Dobrovskis și doamnei Ferreira pentru discursurile lor introductive și pentru ceea ce au făcut în mod curajos, pentru că e nevoie de curaj pentru a finanța 100% din proiectele europene, lucru acceptat bine de statele membre și de municipalități, pentru că cofinanțare chiar de 50% e greu de găsit pentru primari, pentru autoritățile locale. Și cred că va ajuta mult, vor ajuta mult aceste investiții sporite ale Uniunii în infrastructură și alte uh, măsuri de recuperare economică în, din cauza sau în urma crizei COVID-19. Cred că Uniunea Europeană a acționat în ultimele 10 zile în mod adecvat. Aceste acțiuni au fost necesare, dar încă o dată nu am fost capabili să explicăm lucrurile mai bine și să comunicăm suficient. Uneori am impresia că Uniunea Europeană are nevoie de un comisar pentru comunicare nu ne așteptăm să vină noi comisari la comisie, așa că această sarcină trebuie uh, să fie împărțită de comisarii pe care îi avem acum. Și atunci când comunicăm și explicăm anumite lucruri, e bine să nu folosim uh, uh, jargonul de la Bruxelles Cred că următoarea mișcare a Comisiei trebuie să fie aceea de a uh, propune măsuri de tranziție pentru politica de coeziune. Criza COVID-19, uh, Brexitul uh, și noul MFF sunt Uh, procese concomitente și nu vom fi gata la timp pentru următoarea perioadă de programare bugetară. Regiunile au nevoie de flexibilitate și de certitudine. Nu cred că propunerea de CFM uh, mai este adaptată momentului actual. Propunerea prezentată acum doi ani nu mai este potrivită momentului actual să să nu mai vorbim de faptul că nu va fi deloc potrivită peste șapte ani. Deci e nevoie de reglementări uh, tranzitorii pentru perioada actuală, pentru fondurile de tranziție și apoi o nouă propunere de CFM. Uh, bugetul de coeziune trebuie să fie uh, prioritar în următorul CFM. Această politică deschide ușa a deschis ușa Uniunii pentru multe țări. Coeziunea a fost uh, a ajutat uh, la recuperarea economică după criza din 2008, a fost o modalitate de a reacționa um, la criza COVID-19. Această politică este în ADN-ul uh, Uniunii și e disponibilă pentru noi și în zile însorite și în zile proioase. Din păcate vom avea multe zile proioase pentru că criza, așa cum a spus domnul Dombrovski, decis nu poate fi evitată. Deci, trebuie să, deci va veni și trebuie să fim pregătită pentru ea. Cred că politica de coeziune este um, vesta de salvare pe care trebuie să o folosească Uniunea, să o folosească autoritățile noastre locale și naționale, deci avem nevoie de un buget mai mare, ca să spunem lucrurile simplu. Nu avem un buget suficient în momentul de față, deci trebuie să ne asigurăm că bugetul uh, politicii de coeziune va crește. În fine, Trebuie să, fac, să facem acest lucru rapid și să explicăm cetățenilor ce am făcut și de ce am făcut lucrurile așa, să explicăm lucrurile într-un mod cât mai simplu. Deci, discursurile noastre, reglementările noastre, declarațiile noastre trebuie să fie greu, la fel de ușor de, de înțeles, de citit, ca un ziar dacă nu oferim Europa cadou euroscepticilor și naționaliștilor. Eu cred în Parlament, cred în Comisie și în măsurile pe care le-a luat și sunt sigur că putem face o echipă bună împreună. Mulțumesc foarte mult! Mrs. Krell? Doamna Krell? Ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um... Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, vă mulțumesc, uh, domnule Dombrovski, doamnă Ferreira, vă mulțumesc pentru această, aceste propuneri care au venit rapid pentru a putea ajuta regiunile repede, în mod intens, și cât mai simplu. Ne aflăm într-o situație extraordinară și aceste reglementări pe care le-am adoptat pentru a face față crizei, mă întreb dacă n-ar trebui să le prelungim, pentru că această criză și problemele nu vor fi soluționate pe 31 decembrie 2020. Avem nevoie de un cadru financiar multianual, va fi altfel sau va trebui să fie altfel decât propunerea Comisiei de acum 2 ani, ceea ce înseamnă că regulamentele noastre, programele noastre trebuie să reacționeze. Și nu cred că va fi posibil să se negocieze, uh, să se încheie negocierile până la uh, timpul potrivit și să și pregătim regiunile astfel încât să poată începe pe 1 ianuarie. Microfonul vorbitoarei s-a întrerupt și nu mai avem nici imagine. Bien, nous avons un petit problème de... Avem mici probleme de sunet în intervenția colegii Constanțe Creel, dau cuvântul acum grupului Renew și în momentul în care doamna Constanțe Creel va fi din nou uh, disponibilă, o rog să mă informeze. Dau cuvântul lui Andrei Notec din partea grupului Renew. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisară Ferreira, stimate domnule Dombrovskis, dragi colegi. Uh, Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi pentru a discuta despre viitorul politicii de coeziune și doresc să-mi exprim respectul pentru toți cei care ajută la rezolvarea situației sau la gestionarea situației. Pentru a gestiona această situație e nevoie de pragmatism, de solidaritate și de, dorin, de voință de a asculta pe ceilalți. Doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerile de a crește flexibilitatea și folosirea fondurilor uh, structurale în perioada actuală. A făcut-o împreună cu Comisia Regii din Parlament, cu statele membre și astfel s-a răspuns nivelilor, nevoilor reale ale cetățenilor. A fost un exemplu de cooperare foarte bună. Acum, pentru viitor, avem nevoie să continuăm să cooperăm și să acționăm la fel, în mod eficient. Trebuie să abordăm riscurile actuale și cele noi legate de COVID. Nu putem să ne permitem lipsă de pragmatism. De exemplu, nu trebuie să renunțăm la pactul ecologic, dar nu trebuie să ezităm să luăm măsurile necesare pe termen scurt pentru a stabiliza economia. S-a menționat deseori uh, suspendarea sistemului ETS pentru un an, doi sau trei. Criza COVID include regiunile europene. Unele se află într-o situație foarte, erau deja într-o situație foarte dificilă. Trebuie să le ajutăm să supraviețuiască și să rămână atractive. Doar în re, regiuni uh, recuperate și atractive vor reuși pe termen lung în eforturile legate de climă, digitalitate, sănătatea publică sau pentru a um, um păstra tânăra generație în zonele rurale. Avem nevoie de un cadru legislativ și financiar pentru asta și pe termen scurt și de ajutoare de stat. Toate aceste lucruri arată că în anii următori, în perioada 2021-2027, va avea nevoie de o nouă abordare și prin politica de coeziune. Ultimele săptămâni au arătat cât de importantă este politica de coeziune pentru a obține rezultate și sunt sigur că o politică de coeziune bine ajustată, bine adaptată nevoilor, va, ne va permite să obținem rezultate în primii ani după criza COVID. Deci, stimați invitați, aș avea o întrebare în acest sens. Cum vedeți dumneavoastră că poate să ne ajute această criză a COVID-ului pentru a stabiliza sau chiar a spori bugetul pentru coeziune, pentru că um, coeziunea a dat dovadă că poate fi un instrument bun, un instrument pe care ne putem baza. Cum credeți că vor decurge negocierile, mai ales pentru conținutul principalelor regulamente din domeniul coeziune? pentru diferitele fonduri ale coeziunii. Și ultima mea întrebare, doriți sau sunteți gata să ajustați obiectivele și să păstrați regulile cât de flexibile și în perioada 2021-2027. Mulțumesc! Okay, can you hear me now? Acum mă auziți? Da, vă auzim. Mulțumesc, spune doamna Donato. Iată care este intervenția mea și care sunt întrebările mele, mai ales pentru domnul Domrovskis. Cred că în acest cadru, în această perioadă, principala întrebare este cum să finanțăm politica de coeziune și ajungem la altă întrebare. Cum să finanțăm CFM-ul? Este o întrebare foarte importantă pentru că ne, aflecăm, ne aflăm într-o situație în care anumite state membre, cum ar fi Italia, din care vin eu, sunt au nevoie de ajutor din partea unor instituții internaționale pentru cheltuieli uh, extrem de importante, cum sunt cele pentru sănătate. Atunci, în această situație, cum putem cere noi cetățenilor noștri să dea mai mulți bani, să dăm mai mulți bani la bugetul european și uh, astfel uh, să oferim un cadou mai mare, o contribuție mai mare la CFM când în același timp trebuie să cerem credite de la femei uh, pentru uh, a avea bani pentru uh, măști, pentru materiale, tot ce avem nevoie pentru a ne păstra cetățenii în viață. Este întrebarea secolului, cred, pentru că dacă nu suntem gata să schimbăm regulile fundamentale ale Uniunii Europene, să uh, le îndreptăm în direcția spre un sistem în care Banca Centrală Europeană să poată să financeze direct bugetul, așa cum o face Rezerva Federală în Statele Unite, de exemplu, nu vom putea niciodată să oferim sprijinul necesar statelor membre și să prevenim creșterea divergențelor deja prezente în uh, Europa de azi și care au apărut din cauza mecanismelor care au funcționat în uh, ultima vreme, în ultimii ani, cum ar fi pactul de stabilitate și creștere, care este doar suspendat, nu anulat. Cred că Primul lucru pe care trebuie să-l discutăm astăzi este cum și când vom schimba regulile fundamentale din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cum ar fi articolul 123, și să lăsăm Banca Centrală Europeană să financeze direct bugetul Uniunii și coeziunea și să permitem uh, să, să permitem acestor instrumente să dea credite care să nu trebuiască să fie rambursate statelor membre și regiunilor. Așa ar arăta o adevărată politică de creștere și de care ar salva Uniunea Europeană și ar îmbunătăți încrederea cetățenilor, pentru că astăzi majoritatea cetățenilor nu mai au încredere în UE. Sper că vom putea să ne gândim la astfel de posibilități. Mulțumesc! Mr. Ninas? Yes. Hello, everyone. I was, um, I was a little bit surprised about the, the intervenția nu se aude și nici vorbitorul nu se vede. Deci nu este nici imagine și nici uh, sunetul nu este suficient pentru a fi interpretat. Sorry, we cannot hear you well. Nu vă putem auzi bine, spune reprezentanta secretariatului și nu vă vedem.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 Doresc să mulțumesc în primul rând uh, comisarilor Dombrovskis și Ferreira pentru ocazia oferită de a avea un schimb de opinii. Um, trec imediat la întrebările mele. Mai întâi, uh, una adresată domnului comisar Dombrovskis. Când vorbim despre pachetul de recuperare economică, am o întrebare. În momentul de față, singurul instrument concret pe care îl avem la dispoziție este bugetul Uniunii Europene, dar știm că având în vedere modul în care este structurat și fără modificarea priorităților actuale, efectul va fi unul modest. Aveți în studiu noi instrumente de finanțare și am ascultat săptămâna trecută declarațiile dumneavoastră privind posibilitatea de a folosi un instrument de garanții pentru uh, titluri de debit comune care nu s-ar numi Corona Bonds sau Eurobonds, dar care ar semăna cu așa ceva în mod concret. Ne puteți spune mai clar dacă Comisia se orientează în această direcție? În ceea ce privește CFM-ul pentru perioada 2021-2027, e clar că e nevoie de un CFM la înălțimea provocărilor cu care vom avea de-a face în următorii ani. Și când vine vorba de priorități și când vine vorba de resurse. Comisia gândește deja în, aceste, în acești termeni sau este încă legată de vechiul sistem uh, pentru cadrul 2021-2027? Care este poziția privind pactul verde? Putem continua să spunem aceleași lucruri? Puteți să ne spuneți aceleași lucruri pe care le spuneați înainte de pandemie? Și, doamne comisare Ferreira, aș dori să-i pun întrebări următoarele întrebări. Prima se referă la nevoia de a evita reducerea resurselor pentru politica de coeziune, dar în același timp cred că Comisia trebuie să regândească programarea politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. Mă întreb, pe de o parte, dacă e posibil să integrăm, în politica de coezi- să integrăm politica de coeziune cu alte politici cum ar fi politica agricolă sau alte instrumente care vor fi folosite în următoarele luni pentru a, a crea un efect de pârghie care să permită mai multe investiții pentru creștere. Apoi, în legătură cu simplificarea și uh, um, considerați că măsurile adoptate uh, pot fi prelungite pentru perioada următoare pentru a da un nou imbol proiectului de Um, reconstrucție economică. În fine, pentru Italia, dar și pentru alte țări, ce compensări ați prevăzut pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate? Știm că au fost afectate regiuni mult mai bogate care folosesc resurse din această fază și v-ați gândit și dacă da, cum? la ideea de a reechilibra și a compensa uh, regiunile mai puțin dezvoltate pentru următoarea perioadă cu un instrument? Mulțumesc! Ja, bin ich Doamna Michels. În primul rând, Aș dori să-i mulțumesc uh, președintelui și celor doi comisari pentru posibilitatea de a avea această audiere astăzi. Cred că a reieșit clar că nu lipsește voința la comisie de a depăși această criză. Însă, în același timp, um, se tot spune ar trebui uh, s-ar putea uh, și deci um, este acest condițional care este în continuare dominant. Și ceea ce mi-aș dori eu să știu este care sunt pașii concreți care sunt luați, pentru că mi este um, prea neclar deocamdată. De exemplu, s-a vorbit mult despre un plan Marshall în uh, mass media s-a vorbit despre asta, Ursula von der Leyen a vorbit despre o, posibilit- o astfel de posibilitate. Întrebarea mea ar fi cum arată un astfel de uh, plan Marshall al Comisiei, în mod concret. Există deja uh, pași în această direcție, pentru că politică de coeziune cu siguranță va fi importantă. Însă, um, punerea ei în relație cu alte politici uh, este un alt element ce trebuie uh, obținut. Tocmai de aceea aș vrea să știu care sunt următorii pași concreți. Microfonul vorbitoarei s-a întrerupt, nu mai avem nici sunet, nici imagine. Vorbitoarea a revenit. Apoi aș avea o întrebare concretă către domnul comisar Dombrovskis. Cum, de unde vă trageți uh, această încredere? Cum de sunteți așa de încrezător pentru faptul că vor fi oferite fonduri suplimentare pentru viitorul CFM? ne, puteți, ne puteți spune câte ceva despre disponibilitatea actuală a statelor membre de a veni cu fonduri suplimentare pentru CFM? Deoarece din discuția sau din dezbaterea publică nu am înțeles că ar fi cazul. Și o ultimă întrebare către doamna Ferreira. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră când spuneți că este necesar să avem o nouă perspectivă să creăm noi instrumente, însă eu mă uit la rezultatele concrete. Instrumentele actuale au fost, uh, deci am văzut care au fost instrumentele existente, care au fost folosite, care credeți că ar fi instrumentele noi care ar putea fi create în cadrul unui uh, plan pe termen lung, plan Marshall sau cum vreți să-l numiți. La ce fel de instrumente v-ați gândit? Mulțumesc! You, you're back connected. Please take the floor. Doamnă Krell, vă rog. Press the speak button, Miss Krell. Doamnă Krell, vă rog să apăsați butonul speak. Da, spune doamna Krell, mulțumesc. Doream numai să adaug ceva despre CFM și despre faptul că putem folosi noul CFM pentru politica de coeziune cred că trebuie să regândim toate regulamentele pentru politica de coeziune. Și pentru asta avem nevoie de mai mult timp pentru a planifica următorii șapte ani. Tocmai de aceea solicit această perioadă de tranziție. Mă voi opri aici. Mulțumesc! Do you hear me? Yes. Hello. Domnul Hetman. Bună ziua tuturor! Aș dori să îi mulțumesc președintelui nostru pentru că a organizat reuniunea de astăzi, precum și doamnei comisar și domnului comisar pentru prezență. După perioada inițială a crizei când solidaritatea statelor membre a eșuat, cred că suntem acum într-o nouă etapă ce dă speranță cetățenilor europeni și uh, reinstaurează respectul față de Uniunea Europeană. Propunerile Comisiei Europene adoptate în mod prompt de către Parlamentul European sunt o reacție importantă la criza cauzată de coronavirus. Sprijinul pentru sistemele de sănătate, pentru întreprinderi și angajați este acum obiectivul nostru principal. Însă trebuie să ne întrebăm ce urmează și în acest sens vor merge întrebările mele către comisar de astăzi. Ce fel de opțiuni vede Comisia pentru a consolida economia europeană și economiile regiunilor europene după această pandemie? Oamenii care trăiesc în aceste regiuni vor avea în continuare nevoie de uh, sprijin pentru a combate efectele pandemiei. Vrem în continuare o politică climatică ambițioasă. Uh, Însă trebuie să înțelegem de asemenea că industria europeană are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta noilor uh, reglementări. Nu ar trebui să încercăm să limităm presiunea de reglementare legată de noile prevederi. Trebuie să analizăm noile inițiative în profunzime, ținând cont de uh, Uh, povara pe care o pot constitui pentru întreprinderile noastre, pentru că nu dorim să le afectăm uh, redresarea. Mulțumesc! Mr. Marquez? Domnul Marquez? Mr. Marquez?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 Have the floor, you have the floor, Mr. Marquez. Aveți cuvântul, domnule Marquez. Mr. Albrecht, could you take the floor now? Domnul Olbricht. E în regulă? Mă auziți? Spune domnul Olbricht. Bună ziua, domnule președinte. Atât microfonul cât și imaginea domnului Olbricht se întrerup. În primul rând, spune domnul Olbricht, aș dori să mulțumesc pentru informațiile obținute. Nu voi uh, repeta uh, cele spuse de colegi. Am câteva întrebări clare către comisari. în calitate, asta și în calitate de raportor pentru CFM și în calitate de membru supleant uh, din această comisie. Aș vrea să știu când va veni comisia cu o nouă propunere pentru 2021-2027. Va fi înainte de următorul Consiliul European, pe 23, sau va fi mai târziu? Și o altă întrebare uh, legată de un alt element menționat de comisar, dar și de doamna președinte a comisiei, am auzit vorbindu-se despre acel front-loading, deci despre utilizarea uh, mai devreme a fondurilor, dar am auzit și despre faptul că vor fi două părți ale CFM. O primă parte cu investiții masive și o a doua parte. Comisia Europeană este pregătită să propună un astfel de CFM pe două etape sau uh, așa cum propunea Constanțe Crel, va propune o perioadă de tranziție? Asta corespunde cu poziția Parlamentului. Am solicitat acest lucru de mai multe luni, uh, un plan de urgență, uh, mai ales pentru măsurile extraordinare pentru 2021. Și o ultimă întrebare pentru comisari. Ce se va întâmpla cu noul regulament? Sau dacă vrem să prelungim regulamentele care tocmai au fost modificate și ele au fost schimbate pentru a fi mult mai flexibile, ce se va întâmpla cu acestea după ianuarie 2021? Vor avea aceeași flexibilitate extraordinară și ea va fi um, prelungită? deci se va menține această situație de flexibilizare și mai puțină birocrație sau tranziția aceasta este prevăzută numai pentru 2020, mai ales când vorbim despre finanțarea de 100% din partea Uniunii Europene până în uh, iunie 2021. Deci, întrebarea mea asta este, ce înseamnă aceste măsuri de tranziție pe care tocmai le-am acceptat uh, schimbând regulamentul. Ce se întâmplă cu flexibilitatea pentru următoarea perioadă? Și încă o remarcă mm, provocatoare. Dacă flexibilitatea funcționează, dacă statele, orașele, regiunile reușesc să se descurce și să gestioneze situația cu mult mai puțină birocratie, sunteți dispusă, doamnă comisar să continuați cu această situație cu, și cu această lipsă de birocrație și pentru perioada după criză? Mulțumesc! Merci beaucoup. Nous allons... Intervine domnul Iunus, domnul președinte. Mulțumesc. Vom continua cu lista vorbitorilor. Mulțumesc anticipat tuturor pentru faptul că vor fi succinți, pentru că avem multe solicitări și nu foarte mult timp și trebuie să dăm cuvântul și comisarilor pentru răspuns. Voi îi voi da cuvântul lui Pedro Marquez, apoi domnului Papadimulis, apoi lui Andrea Cotolino, apoi lui Stefan Biju, iar apoi domnului Manolis, iar apoi vom uh, da cuvântul unor noi cinci membri. Începem cu domnul Pedro Marquez. Marcus, we cannot hear you. Domnule Marches, nu vă putem auzi, spune reprezentanta secretariatului. The floor is yours. Sorry, we cannot uh, hear you. Our services will get in touch with you. The next speaker. Ne pare rău, nu vă putem uh, auzi. Uh, serviciile noastre vor intra în contact cu dumneavoastră. Mr. Papadimolis. Domnul Papadimolis. Mă auziți? Spune domnul Papadimolis. În regulă. Voi fi succint. Aș dori să mulțumesc comisarilor pentru prezență. Iar apoi am următoarele întrebări. Parlamentul European a sprijinit un buget mult mai puternic, un cadru financiar multianual mult mai puternic, precum și obligațiuni europene finanțate din bugetul european. În trei zile, urmează un summit important al liderilor europeni. În calitate de comisie, planificați să faceți uh, propuneri pe aceste două subiecte? Și doriți să faceți propuneri înainte de summit sau după summit? De asemenea, în conformitate cu estimările BCE, um, estimări uh, prezentate de doamna Lagarde, în Uniunea Europeană avem nevoie de cel puțin 1,5 trilioane de euro pentru a reacționa la criza coronavirusului. Mult mai mult decât ceea ce a adoptat Eurogrupul în urmă cu câteva zile. Care este poziția Comisiei? Deoarece auzim um, declarații contradictorii sau diferite din partea membrilor comisiei, inclusiv din partea doamnei președinte a comisiei. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră la comisie sprijiniți obligațiunile europene, așa numitele corona bonds, sunteți pentru o reacție, un răspuns din partea uh, Uniunii Europene pentru cel puțin o parte din datoriile ce se vor crea uh, în urma acestei crize? Mi-aș dori câteva răspunsuri uh, simple și clare. Mulțumesc! Mr. Cozzolino? Domnul Cozzolino, aici sunt. Mă auziți? Da. Bun, mulțumesc. Îl salut pe domnul președinte, pe comisari și pe colegii mei din Comisia Regii. Cred că suntem cu toții conștienți de faptul că avem de-a face cu o situație inedită. Mm, o situație care mm, nu, cu care nu ne-am mai confruntat în istoria recentă a societății noastre și, practic, să închidem cu totul viața economică și socială și acum să o redeschidem Costul uman, social, economic este enorm. Și încă nu știm exact, nu știm exact care vor fi efectele. Ce putem face? Uh, având în vedere magnitudinea situației, putem face cereri, putem solicita o serie întreagă de inițiative. Eu aș dori să menționez trei lucruri foarte simple. Eu cred că trebuie să ne gândim la anumite măsuri care, chiar dacă au fost uh, comunicate confuz, au avut un anumit efect în aceste zile și săptămâni și acestea nu mai au doar un caracter de urgență. Cred că trebuie să abordăm mm, chestiunea guvernanței în pactul uh, de stabilitate. Trebuie să depășească faza de urgență din aceste zile și săptămâni. Apoi, acest uh, plan de reconstrucție um, are nevoie de resurse, resurse importante atunci când se evocă planul Marshall, știm că acesta a fost finanțat mai ales de Statele Unite ale Americii atunci, în momentul respectiv. Cum vom finanța acest instrument? Cu ce resurse? Resurse proprii? Resurse din bugetul european? Cred că trebuie să spunem clar lucrurile. Dacă nu, totul va deveni mai dificil, mai complicat. Și, în fine, nu trebuie să facem confuzii nu trebuie să confundăm un uh, plan european de reconstrucție cu politica de coeziune, pentru că un lucru e sigur. După această criză riscăm să avem și mai multă inegalitate socială și motivul pentru care am imaginat politica de coeziune va fi uh, confirmat și deci în planul de reconstrucție avem nevoie de mult mai mult pentru politica de coeziune. cred că se poate reacționa în trei direcții. Sunetul uh, este foarte prost, din păcate nu se mai înțelege ce spune vorbitorul. Intervenția s-a întrerupt. Mr. Bijou. Domnul Bijou. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Nu se vede vorbitorul. Acum da. Bună ziua, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă comisară. Având în vedere suferința cetățenilor, Europa merită să îi dăm tot ce putem. Ne confruntăm cu o urgență absolută, avem o provocare sanitară și științifică, dar avem și eforturi mari de făcut la nivel economic și social pentru a sprijini întreprinderile, locurile de muncă și pentru a um, proteja lumea agricolă. Este o provocare pentru democrațiile noastre la țară, la oraș, pe continent și în zonele insulare. Cetățenii sunt cu ochii pe noi și au dubii în legătură cu capacitatea noastră de a acționa. Și tocmai despre asta e vorba într-o politică de coeziune. Uh, virusul este letal, dar mai e un virus care poate distruge Europa. Este virusul sentimentului de abandon este uh, o, o, o, o, var, este o, o travă și extremiștii o știu. Antidotul este acțiune europeană puternică, solidară. Trebuie să fim aproape de cetățeni cu măsuri specifice peste tot, în orașe, la țară, în regiuni. Trebuie să demonstrăm, să ne demonstrăm utilitatea miliardul de euro pe care uh, l-am, l-am uh, prevăzut trebuie să se uh, transpună în acțiuni vizibile în teritorii. Cetățenii au nevoie să vadă cu ochii lor și trebuie să le arătăm noi Europa care este în serviciul lor. Mulțumesc! Nu se aude aproape deloc intervenția următorului vorbitor. Intervine din nou domnul Pedro Marques. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru problemele tehnice. Salut pe președinte și salut pe colegi și salut și pe domnul vicepreședinte și pe doamna comisară Ferreira. Încep prin a spune că vedem că politica de coeziune are un rol uh, important de jucat și în această situație de criză. Rolul politicii de coeziune este evident și doresc să subliniez importanța planului de reconstrucție. Sunetul este foarte prost de la domnul Marcheș. Avem nevoie de sprijin pentru crearea de locuri de muncă și investiții. Și Ne bucurăm că Comisia a avut ideea de a prevedea măsuri în următorul CFM este foarte greu de interpretat pentru că nu se aud de nici jumătate din cuvintele domnului Pedro Marquez. Solidaritatea este foarte importantă în această perioadă de recuperare economică. Am Credem că avem nevoie nu doar de instrumente financiare, de, de credite, dar și de granturi în acest plan. Întrebarea mea este de unde vor veni banii pentru aceste granturi? Vor fi fonduri proaspete, noi resurse proprii din buget, din bugetul european care ne vor permite să finanțăm granturi în planul de recuperare economică sau regiunile mai sărace. În regiunile mai sărace, banii pentru politica de coeziune, având în vedere că regiunile sunt foarte grav afectate de criză la nivel economic și social, să vor fi o, uh, va, va fi o uh, valoare de ajustare pentru granturi, această propunere din politica de coeziune deci va fi uh, variabila de ajustare pentru aceste granturi? Deci vor fi granturi și dacă da, dacă da sau nu și dacă da, de unde vor veni banii? Mulțumesc! Mr. Chair, the floor is yours. Domnule președinte, aveți cuvântul. Bien. Nous allons poursuivre. Bun. Acum acord timp de luare a cuvântului mai întâi colegului Panza. Vă rog să apăsați pe buton și să respectați timpul. Sunetul este prea slab de la domnul Panza nu se aude. Chiedo scuza, stavo dicendo. Îmi cer scuze. Doresc să mulțumesc președinților din Milano, Lombardia, una dintre regiunile cele mai afectate alături de Piemonte, care a găsit resurse pentru a face față nevoilor uh, firmelor și ale cetățenilor. Este clar că politica de coeziune are un rol fundamental și va avea în continuare un rol fundamental în următorii ani. Astăzi, simplificarea și flexibilitatea sunt de dorit. Acesta trebuie să devină regula, nu excepția. Trebuie să arătăm cetățenilor că că pot să supraviețuiască și să nu moară de pe urma birocrației. Apoi, e nevoie de fonduri reale la dispoziția lor. Vorbitorul este întrerupt de președinte, domnul Omarji. Îmi o intervenția, spune domnul Panza. Banii puși la dispoziție sunt puțini. În ceea ce privește CFM-ul, sper că vom avea o soluție cât mai rapid, pentru că uh, oamenii astăzi au nevoie de fonduri, regiunile, comunele au nevoie de resurse imediat pentru a da răspunsuri cetățenilor, părților celor mai stabe din uh, din societate care se simt precaritatea situației, având în vedere că este afectată uh, ocuparea și întreaga societate. De aceea, coeziunea e importantă, dar nu este suficientă pentru a face față problemelor pe care le trăim astăzi în UE din cauza coronavirusului. Deci sper că Comisia va acționa rapid și va face presiuni și asupra Consiliului, nu doar pentru adoptarea cadrului financiar multianual, dar și pentru a se pune la dispoziții sume mari de bani la timp. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru întreruperi. Merci. Je... Mulțumesc, spune domnul și Dau cuvântul acum Monica Ivana de la Verzi și apoi următorilor colegi, colega Benjumea, colega D'Amato și așa mai departe. Mai întâi Monica Vana de la Verzi. Vielen Dank. Können Sie mich sehen und hören? Ja. Mulțumesc, mă puteți uh, auzi, mă puteți vedea? Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a avea un schimb de opinie. Aș dori să subliniez un uh, subiect care pare marginalizat în momentul de față, și anume dimensiunea de gen în uh, combaterea și în reacțiile noastre la criză. Știm că mai ales femeile sunt afectate. Ele lucrează în mod majoritat în domeniul sănătății. 70% din personalul medical sunt femei. Vorbitoarea este întreruptă de către domnul președinte. Vana, could you press speak button again? Doamna Vana, puteți uh, apăsa din nou butonul speak, vă rugăm? Da, tocmai asta am făcut. În regulă, vă auzim. Doamna Vana, ați auzit prima parte sau trebuie să încep din nou? V-am auzit, spune reprezentanta secretariatului. Bun, atunci voi continua cu întrebarea mea cu privire la dimensiunea de gen. Politica de coeziune trebuie să contribuie și la uh, o mai mare echitate uh, de gen. Și suntem cu toții de acord că este nevoie de o analiză și din perspectiva genului a măsurilor luate m-aș adresa mai ales doamnei comisar Ferreira. Care sunt uh, pașii concreți uh, avuți în vedere de comisie pentru a integra o dimensiune de gen în pachetul de stimulare a economiei prevăzut? Și prin ce fel de măsuri veți consolida dimensiunea de gen, mai ales în politica de coeziune și după această criză? Mulțumesc! Mrs. D'Amato, please. Doamna D'Amato, vă rog. Bună ziua, mulțumesc. Mă auziți? Bun. Am următoarele întrebări. Îl doresc să întreb pe domnul vicepreședinte Dombrovski. A vorbit despre linia de credit, linii de credit și condiții îmbunătățite. Mm, mă refer la condiționalitățile macroeconomice și folosirea unor instrumente, cum ar fi semestrul european. Spuneți că vor fi schimbate tratatele și regulamentul privind funcționarea Uniunii Europene? Nu credeți că limita de 2% din PIB e prea puțin pentru că e vorba de 30 de miliarde? Și o întreb pe doamna comisară Ferreira ce ne poate spune în legătură cu uh, pactul ecologic și fondul pentru o tranziție justă. Doresc să subliniez faptul că din ce în ce mai multe studii internaționale arată corelația între mortalitatea din cauza COVID-19 și poluarea aerului. De aceea este foarte important să spunem celor care spun că putem uita de protecția mediului pentru a relansa economia, că nu că e așa. Avem nevoie de instrumente care să permită respectarea pactului uh, uh, verde. Mulțumesc!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 I know the circumstances are difficult, so I will express myself in English. Uh, I just wanted to uh, uh, include into the debate three... Situația este dificilă, deci uh, de, nu am interpretare uh, din spaniolă, așa că voi uh, exprima în engleză. M-am întâlnit cu domnul vicepreședinte și doamna comisar în ședințe în care am exprimat anumite idei, dar iată, sunt, trăim timpuri noi, suntem ca după război și avem nevoie de un buget nou. și în acest buget avem nevoie de priorități noi și ele trebuie să se concentreze în primul rând pe reconstruirea economiei Uniunii Europene, pe crearea de locuri de muncă și pe oportunități pentru a face în așa fel încât să fie lăsați în urmă cât mai puțini oameni. Trebuie să ne concentrăm pe tânăra generație, să nu uităm că e o generație care a suferit deja de pe urma consecințelor crizei economice din 2011. Apoi, în legătură cu bugetul, trebuie să regândim regula N plus 2 și poate să ne gândim la posibilitatea revenirii la N plus 3 pentru a avea o executare mai realistă a bugetului. În fine, IMM-urile. Știu că colegii de la PPE au vorbit deja despre acestea. Uh, IMM-urile vor fi singurele care vor putea oferi oportunități și locuri de muncă în Uniunea Europeană. Vor fi esențiale și trebuie să nu fie uitate de comisie, trebuie să fie actori cheie pentru a face posibile aceste lucruri, trebuie să le oferim lichidități și mai puțină birocrație și trebuie să le fie mai ușor să treacă peste această criză și să creeze locuri de muncă. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că ați organizat această reuniune. Rimon, floor is yours. Domnule Arimo, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, sper că mă auziți. Aș dori să încep prin a mulțumi comisarilor uh, Dombrovskis și Ferreira pentru că se prezintă în fața comisiei noastre. O astfel de audiere are ca scop uh, să obținem răspunsuri concrete la întrebări concrete. După cum spunea și o colegă, am auzit multe la modul condițional de aceea, câteva întrebări concrete. Săptămâna viitoare, doamna președinte a Comisiei va veni cu o nouă propunere de CFM. Uh, știm că există și o nouă bază pe care trebuie să discutăm și la uh, trialog. Asta înseamnă că e foarte probabil să nu încheiem negocierile până la finalul anului, pentru că vor fi multe lucruri uh, ce vor trebui să fie discutate din nou. Tocmai de aceea o uh, întrebare concretă. Există ideea de a, și planul de a avea un buget de tranziție? Și cum se vor defini criteriile pentru această tranziție? Se lucrează la această propunere și dacă da, când putem primi acest text pentru a ne putea continua munca? O a doua întrebare către domnul uh, Dombrovski. Se vorbește despre fond de um, redresare, corona bond și așa mai departe. Oricum ei spune, important este să avem investiții care să ne ajute. Se vorbește despre investițiile ce vor fi finanțate printr-un fond de redresare, Recovery Fund. E corect să se vorbească despre asta. Se vorbește însă despre ce fel de investiții vor trebui să fie neutre din punct de vedere bugetar. Mi-aș dori un răspuns uh, concret. Încă un lucru aș dori să le spun tuturor colegilor. Mulțumesc foarte mult și să fiți sănătoși! Avem imagine pentru doamna Tolre, dar nu avem sunet. Conexiunea doamnei Tolere s-a întrerupt. Domnul președinte Omarji. Bun, nu auzim, nu putem auzi pe doamna Irene Tolere. Mai avem 10 minute, vom da cuvântul comisarilor. Asta înseamnă că cei care au solicitat uh, să intervină nu vor uh, mai putea să o facă, deoarece ne-am depășit uh, timpul de intervenție. Am să dau cuvântul imediat acum însă colegului Bogovici, dacă este prezent, și apoi domnului Buda, iar apoi colegului Morie Cardin. Good afternoon. Do you hear me? Domnul Bogovici, Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, dragi colegi, mă auziți? Da, răspunde reprezentanta secretariatului. Bună ziua! Voi încerca să spun câteva cuvinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei reuniuni. Pot să vă spun că dacă nu am reacționat suficient de bine la criza sanitară, trebuie neapărat să răspundem în mod potrivit la criza economică. Și politica de coeziune este un instrument de solidaritate foarte important. Este foarte important, deci, să fim să avem un răspuns bun la această criză. Întrebările mele se referă deci la această criză. Diferitele regiuni și diferite țări suferă în mod diferit de pe urma acestei crize. Întrebarea mea este dacă pentru următorul CFM va fi o diferență între țările care au avut mai mult de suferit și cele care au avut mai puțin de suferit va, vor exista derogări speciale pentru o, poziție, o perioadă de tranziție de 2-3 ani, se pot aloca mai mulți bani, pentru că, cum spuneau și colegii, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, iar politica de coeziune este modul pentru a face acest lucru. Și o ultimă întrebare. Ce se întâmplă cu noul buget? Știm că PIB-ul va fi mai scăzut ce repercusiuni va avea asta asupra bugetului european? Vom avea un procentaj mai mare din PIB pentru a avea suficiente fonduri? Mulțumesc! Mă auziți? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că astăzi avem nevoie de instrumente flexibile care să permită autorităților publice locale și regionale să cheltuie resursele europene în această bătălie cu coronavirusul. Dar în același timp aș sublinia nevoia ca această flexibilitate să fie păstrată mai departe, deoarece aceste autorități publice locale gestionează școli, grădinițe, spitale, astfel încât acestea au nevoie mai departe de aceste resurse financiare în această bătălie cu coronavirusul. În același timp, în contextul actual, cred că este foarte important să vorbim de ceea ce înseamnă salvarea IMM-urilor și a locurilor de muncă. Iar instrumentele puse la dispoziția acestora trebuie să fie flexibile, astfel încât să le permită o reintrare în normalitate cât se poate de repede atrag atenția asupra ceea ce înseamnă sectorul uh, imm urilor din agricultură unde pe lângă faptul că avem această bătălie cu coronavirusul ne mai batem și cu ceea ce înseamnă o secetă pedologică severă astfel încât dacă nu intervenim rapid în acest sector uh, agricol este posibil să avem de a face și cu ceea ce înseamnă o criză alimentară. și în uh, final aș dori să întreb pe cei doi comisari dacă apreciază că este posibil ca resursele financiare prevăzute de Comisia Europeană pentru Pactul Verde și Fondul European pentru o tranziție justă vor putea să fie reorientate pe moment pentru salvarea imm urilor și a locurilor de muncă, indiferent de domeniul de activitate, în ceea ce numim noi planul Marshall. Sau dacă nu, de unde vor face rost de acești bani pentru a, a fi folosit în acest plan Marshall? Mulțumesc! Mr. Pekkarinen. Domnul Pekkarinen. Press speak button. Mrs. Farang. Oui, uh, bon. Doamna Mulțumesc. Bună ziua, domnule vicepreședinte, doamna comisar. Deblocarea 37 de miliarde și modificarea regulilor au însemnat că ne-am asumat responsabilitatea, însă acum trebuie să vedem cum sunt controlate, cum este controlată utilizarea acestor fonduri. Regiunile doresc să cunoască modalitățile concrete de utilizare, însă mm, Curtea uh, de Conturi, de exemplu, se îngrijorează de flexibilizarea instrumentelor. Credeți că am putea oferi mai multă vizibilitate și transparență pentru a se ști ce, uh, pentru ca regiunile să știe ce au de făcut, pentru că ele se tem ca cererile lor să nu fie răs, uh, respinse. Puteți răspunde de asemenea și la temerile curții de conturi. Anumite regiuni uh, dispun de fonduri uh, destul de semnificative, dar poate nu sunt cele mai afectate de COVID. Cum să facem pentru ca aceste fonduri să fie alocate pentru atingerea unor obiective legate de criza ce ne afectează. Deci, care sunt obiectivele pe care le va stabili Comisia pentru utilizarea acestor fonduri? Mulțumesc! Merci beaucoup. Je suis conscient Mulțumesc foarte mult. Înțeleg uh, foarte bine frustrarea multor uh, deputați, dar doresc să vă amintesc că am avut 40 de persoane înscrise pe lista vorbitorilor. Condițiile tehnice nu sunt ușoare. De fiecare dată când uh, acordăm cuvântul, uh, pierdem timp și, bineînțeles, când cineva depășește timpul de intervenție și acest uh, timp nu mai este disponibil pentru ceilalți. Și, bineînțeles, va trebui să dăm cuvântul domnului vicepreședinte și doamnei comisar pentru a ne răspunde. Uh, și vom beneficia de interpretare numai pentru încă 15 minute. Voi da cuvântul pentru o ultimă intervenție colegului Amaro Alvaro, apoi colegului Cutaiar, apoi doamnei Irene Tolre, dar vă rog foarte mult să vă respectați timpul de intervenție. Can you hear me? Yes, we can. It's possible to speak? Mă auziți? Pot interveni? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, colegi, domnule vicepreședinte, doamnă comisar, Eliza. Sper că sunteți cu toții bine și sănătoși. Voi fi succint, pentru că mai sunt și alți colegi care doresc să intervină. Chiar și înainte a acestei epidemii înfiorătoare, am uh, apărat ideea și știu că e ușor de spus, dar greu de făcut. Dar e important, avem nevoie de mai multe fonduri pentru coeziune, pentru lumea rurală și pentru fermierii noștri. Um, pentru că ei promovează coeziunea teritoriilor noastre. Săptămâna trecută am auzit-o pe doamna președinte von der Leyen și mi-a plăcut ce am auzit. Cred că cu toții am fost uh, mulțumiți. Știm că cu toții ne dorim mai multă Europa ca răspuns la această catastrofă și de aceea este nevoie și de mai multe fonduri pentru bugetul european. Avem nevoie de bani proaspeți pentru redresarea noastră. De asemenea, coeziunea este, va fi afectată dacă nu facem asta. Doamna von der Leyen a spus în unui post de televiziune portughez, citez, cu siguranță nu vor exista reduceri în fondurile de coeziune. Este cât se poate de clar acest lucru, pentru că este și logic. Avem nevoie de un buget european mult mai mare, finalul citatului. Aș vrea să știu, dragi comisari, cum ne puteți asigura că nu vor exista reduceri ale fondurilor de coeziune. Noul CFM va fi el uh, finanțat în mod adecvat și va fi adoptat la timp sau avem nevoie de un plan de urgență? Și știm că uneori folosind uh, inginerii financiare, lucrurile uh, par diferite decât sunt. Avem nevoie de bani uh, proaspeți și închei prin a spune că avem nevoie de presiune asupra Consiliului. Colegul Novakov, la începutul acestei reuniuni, a spus și a spus foarte bine că trebuie să fim o echipă puternică. Și da, trebuie să fim o echipă puternică, Comisia Parlamentului, Comisia Parlamentul, dar trebuie să facă parte din această echipă puternică și Consiliul. Eu cred că suntem de partea bună. Uh, pentru, luptând pentru un CFM mai ambițios și pentru un plan de redresare cuprinzător finanțat din fonduri proaspete. Mulțumesc și aveți grijă de dumneavoastră! Floor is yours. Doamnă Tolere. Bună ziua, spune doamna Tolere. La criză excepțională, buget excepțional pentru a răspunde la o criză economică de o enormă amploare pentru că este și o criză prezentă pe întreaga planetă. Este esențial ca banii pe care vom aloca prin politica de coeziune să fie cheltuiți de regiunile noastre și de statele membre cu obiectivul de a ne sprijini IMM-urile noastre pentru a produce material sanitar în țările noastre, în întreprinderile noastre și pentru a îmbunătăți accesul la o alimentație sănătoasă și durabilă. Eu vă voi pune întrebarea în ceea ce privește prefer... criteriul de preferință pentru produsele europene putem avea în vedere să revizuim obiectivele politicii de coeziune pentru a permite statelor membre care își doresc acest lucru ca o parte, poate mică, a fondurilor de coeziune să fie orientate către o economie mai degrabă localizată și pentru a se crea o preferință în criterii pentru produse europene, deci o preferință europeană, lucru care ar uh, crește uh, suveranitatea europeană în sectoare vitale. Cred că astfel am transmite un mesaj real că nu ne dorim să se repete niciodată situația actuală. Mulțumesc! Hello? Hello? Button. We can hear you. Vă rog să apăsați pe butonul speak pentru că nu vă auzim. Doamnă Cutaiar, vă rog, apăsați pe butonul speak. Bună ziua, vă auzim. Bun, mulțumesc. Mulțumesc domnului președinte care a menționat situația insulelor în mod specific și doamnei uh, comisar Ferreira pentru faptul că a menționat importanța turismului și atenția pe care trebuie să o acordăm turismului. Uh, și este important și în cadrul planului de redresare, pentru că avem multe insule și regiuni ultraperiferice și alte regiuni de foarte dependente de turism. Doresc să spun că ne vorbim mult despre instrumente și finanțarea redresării economice, e important, dar trebuie să ne concentrăm și pe obiectivele și planul și efectele pe termen lung, dar și pe bunăstarea cetățenilor și aici aș dori să vorbesc despre infrastructura socială pentru a avea grijă de cetățenii noștri. Și aș dori să întreb pe comisar ce cred despre planul de redresare economică care oferă prioritate așa numite infrastructuri sociale investiți în uh, infrastructuri care promovează bunăstarea, locuințele sociale și îngrijirile de sănătate. Este o oportunitate foarte bună să sprijinim spre viitor și să transformăm criza în oportunitate pentru a îmbunătăți modul de viață al cetățenilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc, spune domnul Omarji. Îmi cer scuze membrilor care nu au putut să primească cuvântul. Ați înțeles, e imposibil să dau cuvântul tuturor. Voi da imediat cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei și apoi doamnei comisare Ferreira pentru a răspunde cât, se, cât mai pe scurt la întrebările și propunerile membrilor formulate astăzi. Vă rog, aveți cuvântul. Nu-l auzim pe domnul Dombrovskis. Sorry, Commissioner, you need to press the... Domnule comisar, trebuie să apăsați pe buton. So now it's okay? Acum auziți? Da, vă auzim foarte bine. Mă auziți acum? Da. Mă auziți? Da, vă auzim. Ok, uh, sorry for this. Bun. Uh, scuze pentru această mică problemă tehnică. Încă învățăm să folosim tehnologia. S-au pus multe întrebări. Voi încerca să răspund în bloc la unele întrebări. Mai întâi, avem nevoie de un CFM ambițios un CFM care să aibă o capacitate de finanțare mai mare decât cea actuală, da, și tocmai aceasta este intenția Comisiei să propună un cadru financiar multianual ambițios. Dacă doriți unul clasic, plus un fond de redresare economică. Putem discuta cum îl vedem. În acest context, vedem rolul coeziunii, rolul politicii de coeziune ca fiind unul foarte important. Și vom consolida politica de coeziune în noua propunere, deci, da, cu siguranță nu, nu va pierde deloc această politică din potrivă. Intenția noastră nu este să uh, consolidăm politica de coeziune pe seama sau uh, uh, pentru ca regiunile sau statele membre mai sărace având de pierdut. Dorim să consolidăm politica de coeziune. Apoi s-au pus întrebări în legătură cu flexibilitatea dincolo de 2020 un lucru trebuie să fie foarte clar. În 2020 nu vom putea avea uh, o programare a fondurilor europene ca de obicei, pentru că dacă o facem, banii nu vor ajunge în economii. Nu ne putem permite așa ceva, de aceea deja acum lucrăm la programare și la soluții ad hoc pentru a ne asigura că din 2021 bon, banii vor ajunge în economia reală. S-a pus o întrebare dacă căuta, vom mm, examinăm soluții punte între cele două CFM-uri. Răspunsul este nu. Trebuie să avem CFM-ul funcțional începând cu 1 ianuarie 2021. Nu trebuie să luăm măsuri intermediare, să soluții tranzitorii. Când vine vorba de programele multianuale, uh, aceste soluții tranzitorii pot să creeze probleme. Avem nevoie de ambiție pe măsura crizei. S-a întreb, cineva a întrebat când vom face noile propuneri săptămâna viitoare. Nu înainte de Consiliul de pe 23 aprilie, ci săptămâna viitoare. Dar cu siguranță acest schimb de opinii este important în acest sens. Schimbul de opinii din Consiliu va fi important în acest sens. Apoi, uh, ați vorbit despre pactul ecologic în cadrul uh, redresării. Obiectivele pactului ecologic vor rămâne uh, Uh, aceleași, neutralitate în 2050 și obiectivele de la Paris. Dar e important de asemenea să ne concentrăm pe chestiuni extrem de concrete din cazul contextului de după criză. Trebuie să ne asigurăm că oamenii vor avea locuri de muncă, venituri și aceasta va fi o preocupare majoră a noastră. S-a pus întrebări în legătură cu statul de drept. În ceea ce privește statul de drept, deja în propunerea Comisiei din 2018 am propus să există legătură între respectarea statului de drept și accesul la fondurile europene. Această propunere este valabilă în continuare. Iar în legătură cu alte operațiuni, eh, corona obligațiunile, corona bond sau eh, fondul de redresare, dorim să sporim capacitatea de finanțare în următorul CFM, dorim ca ea să fie mai mare decât ce avem acum și de aceea creăm acest fond suplimentar și, într-adevăr, ar fi finanțat din eh, credite de pe piață Rămâne de văzut exact cum se vor concretiza aceste credite luate de pe piață, dar aceasta e ideea, să folosim aceste credite pentru a ne finanța reacția după criză, să le ne finanța um, recuperarea, redresarea economică. Nu pot intra în detalii acum în legătură cu alte întrebări care au fost puse, dar vă mulțumesc încă o dată pentru acest schimb de opinii și Comisia este în continuare la dispoziția Parlamentului European și a Comisiei Regii. Vă mulțumesc pentru sprijin încă o dată, pentru faptul că ați uh, aprobat noile instrumente într-un timp record și puteți fi siguri că coeziunea va juca în continuare un rol important și în perioada de redresare economică. Mulțumesc! Please press the speak button. Hello? <clears throat> Hello? Yes, now Hello? we can hear. Yes. Mă auziți? Da, vă auzim. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la unele dintre întrebările care au fost puse. S-a pus o întrebare specifică la care domnul vicepreședinte a răspuns deja parțial în legătură cu statul de drept. O altă parte a întrebării s-a referit la suma de bani. Eu aș dori să subliniez faptul că în această situație de urgență, banii alocați pentru noi priorități au fost bani care au putut fi reprogramate în cadrul sumelor acordate fiecărui stat membru pentru această criză. Deci nu s-au luat bani de la un stat pentru a le da altuia. Deci sumele, din cadrul sumelor disponibile în fie, pentru fiecare stat membru. În legătură cu Curtea de Conturi s-a pus o întrebare foarte clară și foarte importantă. Am uh, schimbat uh, regulamentul cadru cu sprijinul colegiuitorilor și acum uh, raportarea este cea care corespunde noi situații, dar Comisia este, păstrează legătura cu Curtea de Conturi pentru a păstra transparența Uh, și uh, comunicarea cu Parlamentul, dar și cu Curtea de Conturi în uh, această perioadă excepțională de utilizare a fondurilor. În ceea ce privește nevoia de a introduce unele dintre lecțiile învățate în proces și în următorul CFM, bineînțeles, un CFM consolidat este necesar și aș dori să subliniez faptul că Sumele de bani absolute sunt importante, având în vedere că uh, venitul național brut și produsul național brut vor uh, fi mai reduse din cauza crizei și Domnul vicepreședinte uh, Dombrovskis a spus că e nevoie de flexibilitate. Va fi flexibilitate și în cadrul noului instrument excepțional și uh, nou la care Comisia lucrează, acest fond de redresare, tre acesta trebuie să permită convergența, chiar dacă o face prin politici sectoriale și obiective specifice sectoriale, care sunt unele dintre elementele uh, pe care ce putem învăța din această experiență. Am putea să răspundem la întrebarea care regiuni și țări au fost cele mai afectate în performanța lor economică de această criză. Putem uh, face o evaluare la jumătatea perioadei după ce vom avea noi date statistice proaspete în cadrul cadrului financiar multianual, așa cum am făcut-o și în cadrul actual dar cu preocuparea în plus de a avea informații la zi în legătură cu ce, cu impactul efectiv asupra dezvoltării diferitelor regiuni eh, din cauza crizei și să realocăm fondurile la jumătatea perioadei. Este posibil și să ne mai regând, să ne mai gândim la flexibilitatea transferului între fonduri sau flexibilitatea între regiuni. Cred că propunerea făcută deja răspunde, oferă multă flexibilitate între regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate și oferă un cadru pentru transferurile dintre regiunile mai slabe spre Uh, și cele mai dezvoltate. Cred că trebuie să examinăm propunerile pentru următoarele faze. Cred că va trebui să revenim la obiectivele de la început ale fondurilor și politicii de coeziune. Nu cred că are rost să păstrăm procente pentru anumite proiecte, pentru că sumele pe care le avem la dispoziție nu sunt suficiente pentru astfel de eforturi și un motiv pentru care a durat este tocmai acela că trebuie să ne asigurăm că fondurile pe care le avem la buget pot să reprezinte reacția necesară. Unele elemente trebuie puse pe ordinea de zi. Cineva a menționat reforma de uh, reforme și obiectivele pot fi revăzute, inclusiv în Parlament. Când vine vorba de capacitatea bugetară, se poate face acest lucru în mai multe feluri, mai ales suma totală și concentrându-ne pe țările care nu vor reuși uh, o redresare relativ uh, rapidă. Cred că ecologizarea și uh, digitalizarea sunt importante pentru că astfel de criză poate să reapară în viitor din motive de mediu. Sper că nu, dar riscul există ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să gândim în gestionarea specifică a proiectelor cât putem să regândim condițiile pentru anumite finanțări în anumite zone uh, specifice pentru domeniul digital și pentru ecologisare. Dar uh, trebuie să existe competitiv, uh, să se respecte aceste obiective pe termen lung și mediu de pe agenda europeană. Eu personal cred că e posibil să um, modificăm, să reorganizăm modificări foarte specifice la cadrul care este discutat în momentul de față, pentru că pe la 1 ianuarie 2021 să avem un nou CFM disponibil cu prioritizarea anumitor instrumente financiare care să fie folosite încă de la început uh, prin uh, sistemul de front-loading și apoi să lăsăm pentru o fază, fază ulterioară gestionarea pe, ajustărilor pe termen mediu și în același timp să gândim bine celălalt instrument, așa numitul plan de redresare, despre care domnul vicepreședinte Dobroschis a vorbit deja destul de mult și destul de clar. Și acest nou instrument trebuie să se să aibă un ADN foarte clar de luptă împotriva diferențelor și divergențelor din Uniunea Europeană, Um, și în zona euro, pentru că va fi foarte greu să rezistăm dacă nu compensăm uh, dezechilibrele care apar în urma perioadei de urgență. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de discuție am luat notă de toate întrebările, nu pot să răspund la toate. Am încercat să răspund la cele care au apărut cel mai des în intervențiile eurodeputaților și, bineînțeles, vom continua să cooperăm cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și cu toți coordonatorii și toți membrii, ca de obicei. Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc domnului vicepreședinte Dombrovskis și doamnei comisară Ferreira. Cred că avem o imagine destul de clară în legătură cu intențiile comisiei. A fost o reuniune foarte bună și importantă și vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Doresc să președintele mulțumește cu mobilitate interpreților și stafului Comisiei pentru această reuniune și vă informează că s-a adoptat avizul cu 43 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Interpretarea se oprește acum. Vă mulțumim pentru atenție. Carl Valles and Buddha and